Der Präsident! Domnul președinte, pe 2 februarie 2012 am întrerupt lucrările sesiunii plenare. Le reluăm astăzi. Vă rog să luați loc. Procesele verbale de data trecută cu textele aferente v-au fost distribuite. Văd că nu există observații. Atunci, procesul verbal e astfel adoptat.